Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Stimate colege, stimați colegi, am ajuns la explicarea voturilor și aș dori să vă rog să părăsiți sala în liniște pentru a putea să-i ascultăm pe colegii care doresc să ia cuvântul. Dragi colegi, vă rog să părăsiți cât mai repede sala pentru ca intervențiile colegilor noștri să poată fi urmărite.